Okay, thank you very much. Um, uh, thanks of course. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc că uh, pentru prezența la această conferință. Politicienii aflați într-o furtună a comunicării. Cred că furtună e, e conceptul potrivit. Ne întrebăm cum să ne întâlnim cu generația Y în lumea aceasta digitală. Știți probabil că Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite. Știți de asemenea probabil că britanicii au votat pentru ieșirea din regatul din Uniunea Europeană și în ambele cazuri puțin dintre noi uh, considerau posibil acest deznodământ. Nici observatorii, nici politicienii, nu, uh, nici jurnaliștii nu se gândeau că așa ceva se va putea întâmpla. Și să nu uităm că și în Columbia uh, referendumul cu privire la procesul de, de pace a avut un uh, deznodământ neașteptat. Când sau cum s-a întâmplat Uh, ruperea aceasta a comunicării între politicieni, jurnaliști și cetățeni. Tocmai asta este tema pe care încercăm să o discutăm și discuțiile pe care le vom purta, într-adevăr, contează. Parlamentul European vrea să mențină realitatea sau uh, legătura directă cu cetățenii. Aceasta este misiunea de a fi a Parlamentului European. Să nu uităm că în următoarele luni vor mai avea, avea loc o serie de uh, alegeri și tocmai de aceea considerăm că astăzi și mâine sunt zilele potrivite pentru a discuta aceste teme. Doamna McGuinness, dumneavoastră sunteți vicepreședintele responsabil pentru informație și uh, comunicare a Parlamentului European. Ați fost jurnalist, acum sunteți politician, sunteți activ, activă pe rețelele de socializare, aveți o mulțime de fani pe Facebook și Twitter. Uh, Uh, dumneavoastră sunteți cea care vă ocupați de conturile dumneavoastră. Sistemul electoral din Irlanda uh, o, vă obligă să fiți uh, cât mai aproape de alegătorii dumneavoastră. Și iată, aceste, toate aceste motive vă transformă până la urmă în persoana potrivită pentru prezentarea de introducere a acestui seminar. Vă mulțumesc că sunteți prezentă. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Mi-ar plăcea să stau toată ziua cu dumneavoastră și să vă ascult și să învăț. Dar, din păcate, puțini dintre noi pot să rămână la astfel de ateliere mai mult de câteva minute. Asta se întâmplă și în cazul politicienilor și în cazul jurnaliștilor. Și asta este problema. E prea puțin timp pentru analiză și pentru reflexie. Este o adevărată tragedie pentru polit- politică și pentru mass media. Am fost uh, jurnalistă începând uh, cu anii 80, după aceea m-am prezentat la alegeri în 2004 și în perioada aceasta mass media s-a schimbat dramatic Au avut loc schimbări uh, dramatice în jurnalism. Jurnalismul este acum multifuncțional, uh, are multe sarcini, nu mai există granițe, nu mai există embargouri, oamenii vor acum să afle totul. Și haideți să încep uh, cu un exemplu am primit un raport de 90 de pagini cu privire la impactul viitoarelor acorduri comerciale cu privire la asupra agriculturii și toată lumea îmi cere o reacție. Chiar dacă n-am avut timp nici eu și nici ceilalți să citim acest raport, toată lumea vrea să aibă parte de o reacție rapidă. Și iată, totul se totul decurge, se de, uh, totul evoluează atât de repede încât nu mai avem timp să reacționăm. Eu încerc uh, măcar uh, să citesc expunerile de motive ale unor asemenea rapoarte, dar deja am fost obligată să transmit un tweet pe tema aceasta. Cam asta este realitatea în care lucrăm. De la alegerile, de la alegerea mea în 2004, uh, rețelele de socializare au devenit din ce în ce mai importante. Deci trebuie să mă, a, a trebuit să mă adaptez. Uh, Uh, eu încerc să fiu cât mai activă cu putință, încerc să aflu tot ceea ce se scrie de pe mine, chiar dacă colaboratorii mei sunt și ei implicați în activitățile mele de comunicare, eu vreau să păstrez controlul ultim. Am uh, început uh, să pun um, conținut video pe contul meu de Facebook și mi-am dat seama că e un instrument util care mă ajută nu doar să comunic, ci să îmi dau seama și din nou și din nou care este misiunea mea aici. Uh, care este misiunea mea? Este aceea de a reflecta opinia a milioane de irlandezi care se află la granița cu Regatul Unit. Eu trebuie să comunic, dar în același timp trebuie să și ascult ceea ce spun cetățenii. Și în continuare sunt de părere că pot afla gândurile oamenilor întâlnindu-mă cu ei în uh, circumscripțiile mele. Spre exemplu, joia trecută și vinerea trecută m-am deplasat în patru uh, regiuni, am avut uh, din Irlanda, am avut întâlniri, am încercat să discut cu oamenii și am încercat să discut atât cu cei tineri cât și cu cei mai bătrâni. Și eu, în calitate de politician, cred că trebuie să ascult mesajul de la sursă Și de ce uh, consider că trebuie să-i ascultăm pe oameni? Pentru că există uh, oameni care sunt în continuare tăcuți, care nu, sunt, nu se exprimă pe rețelele de socializare și nu uh, ar fi mai dispuși să se exprime în ședințele acestea directe. Deci asta e munca mea. Mă, încerc să mă angajez pe ambele fronturi. După aceea se pune întrebarea cum anume putem reflecta uh, opiniile diferite cu privire, spre exemplu, la raportul acesta care e atât de sensibil pentru agricultorii din Irlanda. Imediat după ce plec de aici, voi uh, participa la un interviu televizat pe tema aceasta cu un post de televiziune irlandez. Deci chiar dacă n-am citit în totalitate raportul, va trebui să reacționez pe tema aceasta. S-a vorbit despre alegerile din Statele Unite ale Americii. Ei bine, 62% din electorii americani uh, primesc uh, informații de pe rețelele de socializare. 44% dintre informații sunt obținute pe uh, Facebook. Dar Facebook nu este uh, un, un spațiu controlat este, iar, iar cei care participă pe Facebook sunt mai degrabă înclinați să urmeze anumite și doar anumite op, uh, opinii. Nu știu în ce măsură jurnalismul tradițional va mai exista, dar noi trebuie să discutăm totuși despre lucrul acesta, să vedem dacă acest jurnalism mai poate uh, supraviețui, uh, care este rolul analizei și cum anume poate fi promovată uh, analiza. Uh, și de asemenea trebuie să vorbim uh, și despre liderii de opinie care uneori trebuie să fie contracarați. De ce spun asta? Pentru că uneori uh, liderii de opinie uh, proferează minciuni și se pune întrebarea dacă reacția la această minciună este pe măsura minciunii. Rare ori, trebuie să recunoaștem. Deci, iată, rețelele de socializare sunt o parte integrantă a vieții noastre. În calitatea mea de uh, politician îmi dau seama de, de lucrul acesta, sunt angajată pe frontul uh, Uh, politicii și în calitatea mea de politician îmi dau seama că trebuie să fiu jurnalistul meu propriu, trebuie să fiu gestionarul contului meu pe diferitele rețele de socializare și lucrul acesta este esențial pentru a putea funcționa pe viitor. Pe viitor. Uh, e greu să ne adaptăm la această realitate, în special dacă suntem mai în vârstă, dar învățăm prin exercițiu și învățăm din greșeli. Mi-amintesc că prima dată când am, uh, am transmis un tweet, am fost speriată de reacția imediată. Deci trebuie să ne obișnuim încet, încet cu această realitate care schimbă discursul politic, limba în care comunicăm. Nu știm neapărat dacă lucrul acesta este bun sau rău, dar trebuie să recunoaștem că vocabularul folosit pe rețelele de, uh, de socializare sa este unul mai sever decât cel cu care ne-a obișnuit jurnalismul uh, tradițional. Deci, după aceea se mai pune și uh, problema accesului uh, tinerilor unor problematic la rețelele acestea de socializare, dar și în cazul uh, Uh, politicienilor și nu doar, uh, trebuie să ne gândim la, la efectul pe care rețelele de socializare îl pot avea. Și mă refer aici uh, până la urmă la um, problema hărțuirii și la, la problema senzației uh, îngrozitoare pe care ți-o lasă până la urmă un mesaj din partea cuiva. Deci, iată, există o grămadă de probleme, un, um, dar trebuie să învățăm din greșelile și dificultățile cu care ne-am confruntat. În momentul în care mă uit pe Twitter, sunt conștientă de faptul că caut, fără să-mi dau seama, uh, noua turnură pe care o ia opinia, opinia publică. Și cred că nu sunt o excepție. Cred că toată lumea face lucrul acesta. După aceea se pune problema personalității. În ce măsură personalitatea se păstrează, se conservă pe rețelele de socializare? Și mi-am dat seama că până la urmă această exprimare a personalității uh, dincolo de profesie ne ajută să devenim umani în uh, în ochii celor care ne citesc. Și lucrul acesta nu poate decât să, să mă încânte. Deci, iată, rețelele de socializare ne oferă posibilitatea de a deveni ființe reale în uh, ochii uh, celor care citesc, uh, pute, oamenii pot să afle că, uite, eu sunt uh, vin dintr-un sătuc din Irlanda și am devenit membru al Parlamentului European, am defecte și uh, calități. Deci, iată, rețelele de, de socializare ne ajută să ne apropiem mai mult de, de cetățenii europeni care ne uh, înțeleg ca fiind uh, oameni și nu doar politicieni. Deci cam asta uh, ne ajută să facem sau să obținem rețelele de socializare. Aici mă opresc. Până la urmă am exprimat o, o grămadă de idei care se uh, interconectează uh, de fapt, astea, astea sunt rețelele de socializare. Există o mulțime de lucruri care se, se coagulează fără o logică anume și tocmai această lipsă de logică trebuie să o înțelegem și să o folosim noi. Și revenind la raportul meu, vă asigur că Chiar dacă în momentul de față n-am citit raportul acesta în uh, totalitate, până în momentul în care mă voi exprima în cadrul comisiei, voi uh, fi citit textul și mă voi fi exprimat pe marginea lui. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă McGuinness, doamnă vicepreședinte a Parlamentului European, pentru aceste, această prezentare de introducere. După cum spuneați, și noi vom veni cu, sau vom începe să discutăm multitudinea de idei pe care le avem. Tibo de Senecal, colegul meu, este rugat să, parchi, să, se, să mi se alăture, pentru că el este moderatorul primului uh, panel din care fac parte trei membri ai Parlamentului European, și anume Ramona Mănescu de la PPE, domnul Cătălin Ivan de la Socialiști și Democrați și domnul Igor Soltes din partea Verzilor. vom discuta despre maniera în care acești eurodeputați folosesc sau nu rețelele de socializare în activita- activitățile lor. După aceea vom avea o pauză de cafea pentru discuțiile dumneavoastră informale. La trei și jumătate veți avea posibilitatea de a afla câte ceva despre trei inițiative diferite care fuseseră uh, promovate la un moment dat de către directoratul nostru pentru comunicare. Este vorba despre Ziua Internațională a Femeilor, dezbaterea privind starea Uniunii și uh, mai avem o a treia prezentare intitulată Material, material video, material video, <laughs> material video. Uh, după aceea, la 4.30 vom avea posibilitatea de a alege între uh, trei uh, ateliere diferite unul despre realitatea virtuală, care cu siguranță este un concept uh, ce pe viitor va apărea uh, des în dezbateri. După aceea Instagram, o prezentare despre, sau un atelier despre Instagram și mai avem și posibilitatea de a vizita facilitățile noastre audiovizuale. vizuale după aceea, mâine vom avea o dimineață foarte intensă. În primul și în primul rând, ni se va alătura doamna Silvie Guillaume, care este vicepreședinte de asemenea a Parlamentului European. Domnia sa Uh, este co-responsabilă alături de doamna McGuinness uh, pentru politica de informare și comunicare a Parlamentului European și după aceea aveți o listă lungă, lungă de experți care ni se, va alătura, ni se vor alătura mâine, domnul Matthew Rogerson de la The Guardian, Lance Gould de la Huffington Post din Statele Unite, domnul Nestor Mazon uh, de la Parlamentul uh, uh, Anzilor, după aceea Um, purtătorul de cuvânt al uh, președintelui francez, doamna Kiefer, care lucrează la Serviciul European de Acțiune Externă și care face parte din task force-ul pentru contracararea uh, activităților online uh, ale unor state nu neapărat prietenoase în ceea ce privește comunicarea. După aceea îl avem pe domnul Robertson, fost uh, director al uh, Departamentului pentru uh, rețele de socializare de la BBC și mai avem și un manager de la Facebook, pe domnul Evans. Și mulți, mulți alți uh, oameni pe care nu îi voi mai prezenta acum, dar veți vedea sau vede, vedeți din acest program că aveți într-adevăr posibilitatea de a discuta cu cei care au fost uh, responsabili uh, de monitorizarea activităților de pe rețelele de o socializare în ceea ce privește Brexitul, în ceea ce privește alegerile prezidențiale de, din Statele Unite ale Americii și cei uh, responsabili pentru monitorizarea acelui proces de Uh, al celui referendum privind procesul de pace din Columbia. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența de astăzi. Sperăm să vă alăturați și nouă și mâine. Sperăm într-o sală mult mai mare, pentru că numărul celor interesați de aceste prezentări și discuții cu siguranță va crește. Vă mulțumesc mult și acum îi dau colegul, uh, colegului uh, meu pentru a prezenta următorul panel. Mulțumesc foarte mult Eugenie, bună ziua tuturor! Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi uh, la acest seminar. Încă mai uh, sunt câteva locuri uh, goale în sală pentru cei care sunt în picioare. Aș dori să îi rog să mi, pe următorii membri ai grupului de experți, doamna Mănescu, domnul Ivan și domnul Sonteș să mi se alăture la prezidiu. Și noi ne vom, ne vom muta pe stânga. So we have with us three, uh... Avem trei eurodeputați uh, de la Parlamentul European, uh, trei persoane cu inimă și cu minte. Uh, o să vă prezintă puțin felul în care vom funcționa. Avem, aveți în spate Uh, parolele pentru rețeaua de Wi-Fi. Uh, vă rog să transmiteți și pe Twitter, avem hashtag PixSocial, avem uh, și câteva întrebări de pe rețeaua Twitter. Michael va face o selecție, va alege cele mai bune întrebări, dar nu le veți vedea dacă nu folosiți acest hashtag. Avem și interpreți cu noi, spune domnul președinte, deci dacă doriți să urmăriți dezbaterea în germană, franță, în franceză, italiană, slovenă, rom- română, spaniolă, Sper că n-am uitat pe nimeni. Uh, vă rog să vă puneți căștile și nu uitați uh, să faceți și un selfie. Vom începe cu intervenția doamnei uh, Mănescu. Sunteți eurodeputat român, faceți parte din grupul PP. E al treilea mandat pentru dumneavoastră în calitate de eurodeputați. Sunteți foarte activă pe rețelele sociale. Aveți mai bine uh, de 73.000 uh, de fani uh, pe Facebook, followers. Încercați să vă protejați însă foarte bine viața personală, publicați de mai multe ori pe zi. Nu faceți însă un amestec între viața privată și viața profesională ca doamna Măghines. Vă dau cuvântul pentru a ne explica cum vedeți dumneavoastră aceste rețele sociale. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru prezență. Mm, aș dori o să vorbesc în limba engleză, pentru că nu știam înainte că vom avea interpretare în limba română, însă, din principiu eu vorbesc uh, în limba mea, în limba română. De fiecare dată când avem la dispoziție o echipă de interpreți, nu am știut dinainte, deci uh, o să mă exprim în limba engleză. Am uh, pregătit și o prezentare PowerPoint pentru dumneavoastră. Sper Eh, să mă puteți urmări mai repede, aș dori să mă refer la cele spune, spuse de doamna McGuinness eh, adineauri înainte în legătură cu felul în care comunicăm astăzi. E adevărat că suntem foarte grăbiți, eh, ne trăim viața pe speed și nu mai avem timp să comunicăm ca pe vremuri. Mm, e o mare ispită astăzi să folosești și să abuzezi de comunicarea online care pare să nu aibă granițe și câteodată nici uh, limite și cred că uh, colegii au, uh, v-au spus destule despre acest, uh, acest aspect. Uh, eu mi-am început în februarie în 1990 uh, viața de politician, eram încă în liceu, uh, sunt de modă veche, nu am, uh, nu am ratat nicio etapă a carierei mele politice, încă sunt pe moda veche, spuneam, și așa cum spunea doamna Măghinis și poate ca și alți colegi, ador să mă întâlnesc cu oamenii și să interacționez live, pe viu, cu oamenii și mai mult decât în mediul virtual dar sunt și prezență online pentru că nu se poate altfel. Și aici o să încep uh, cu prezentarea mea. Din câte observ uh, din prezența din sală, um, îmi dau seama că dezbaterea noastră va avea o difuzare largă și sper să colectăm cât mai multe like-uri. Da, într-adevăr, rețelele sociale se schimbă uh, și nu doar faptul, prin faptul că ne consumă foarte mult timp, ci și uh, prin felul în care ne afectează viața, felul în care facem politică, felul în care conducem, ne conducem mașinile. Deci, cei care nu înțeleg această nouă realitate vor continua să mănânce, să-și ia prânzul fără să publice pe uh, Facebook sau dacă intră în concurență cu Trump, uh, pierde alegerile prezidențiale. Deci uh, am văzut ce s-a întâmplat. Dacă nu ești uh, prezent uh, pe internet, dacă nu uh, ții ritmul, atunci uh, poți să pierzi. Aș dori acum să mă prezint uh, foarte pe scurt. Așa cum s-a spus deja, sunt prezentă pe blogul meu am 600 uh, de articole în două limbi, în limba română și în limba engleză. L-am început în urmă cu 10 ani, când mi-am început cariera politică. Apoi am și o pagină Facebook, și ea în uh, două limbi. E o pagină care a evoluat de la un profil, profil personal, uh, care a fost lansat în 2011, Uh, înspre o pagină cu mai bine de 70.000 de uh, like-uri, de adepți, de abonați. Apoi sunt și prezentă pe LinkedIn. Prezența însă pe această rețea este mai uh, recentă. Nu am decât 291 de abonați în limba engleză. Am și un cont pe Twitter și el este foarte recent. Veți constata dacă îl consultați Practic e prima dată când uh, îmi prezint acest cod uh, în public. Am și un cont pe YouTube din 2010. Um, am încercat să-mi prezint uh, ca și pe blog și pe um, cealaltă rețea cariera de la Parlamentul European și apoi mandatul de ministru de transporturi din România. Um, folosesc mai puțin Flickr care nu mai este o rețea atât de cunoscută, de populară. Știu însă că sunt și rețele sociale Pinterest, Google Plus sau Instagram în care nu am cont. Deci nu sunt prezentă pe aceste rețele. Pentru că la început uh, m-am gândit ce ar fi să-mi fac o, o pagină internet, un site, în 2008. Și așa a început totul. și mi-am dat seama după aceea că am nevoie totuși de două sau de trei persoane care să-mi dea o mână de ajutor, să mă ajute, să pregătească conținutul și uh, să, mm, să mă ajute, ceea ce uh, necesită foarte mult timp. În calitate de politician și de europarlamentar, întotdeauna am, am considerat că prezența mea și uh, Uh, prezența uh, celorlalți lideri politici uh, în spațiul public trebuie să meargă mână în mână cu un conținut de valoare cu conținut. Nu cred că ajunge doar să pui ceva online sau să faci ai 10 postări pe zi, să spunem, dacă nu, în spatele lor nu se află niște idei pline de conținut chiar dacă nu ne exprimăm în mod public foarte des, atunci când o facem, trebuie să existe conținutul în spatele acestor fraze, ideile. Și trebuie să venim și cu o propunere, cu o soluție, un răspuns la întrebările oamenilor. Oamenii uh, se așteaptă de la noi, de, de la jurnaliști să pună întrebările corecte, iar de la politicieni oamenii așteaptă soluții, răspunsuri la aceste întrebări. Și de aceea conținutul uh, plin de înțeles este extrem de important, chiar în acest mediu al rețelelor sociale. Cred că, din păcate, vedem postări și chiar personal am văzut foarte multe articole care identifică problemele, uh, pun diagnosticul în mod foarte corect, însă nu uh, sunt urmate și de o soluție, de o concluzie, de o, o soluție de abordare a problemei. Și cred că ar trebui ca noi, politicienii, să luăm acest uh, lucru în serios dacă dorim să comunicăm în mod eficient. Care a fost uh, strategia mea în mediul uh, online? Se baza pe uh, pagina mea de interes uh, Facebook. Și o să vă explic și de ce. Eu reprezint România, o țară în care Facebook este domnește, este regele și regina comunicării online. România are o populație cam de 19 milioane de locuitori, 8,8 milioane de conturi Facebook. Uh, pagina Facebook a președintelui uh, român, a lui Claus Iohannis, este prima pagină uh, a unui politician european care a trecut pragul de un milion. De exemplu, are 1,7 de milioane de fani și uh, are numărul cel mai mare de adepți în Europa, chiar mai mult decât doamna Merkel, care nu are decât 1,6 milioane de adepți. Acesta este motivul pentru care am ales să fiu reprezentată pe Facebook. Uh, pentru că alegătorii, electoratul uh, român uh, e dornic să consume uh, știri pe Facebook. Recent, după cum vă spuneam, mi-am creat un cont LinkedIn și Twitter LinkedIn pentru că doream uh, să fiu uh, legată cu experți, uh, de exemplu experți în domeniul afacerilor externe, în regiunea noastră, apoi cu experți în domeniul dezvoltării regionale, experți pe politică externă pentru regiunea mai vastă a Mării Negre și apoi Twitter pentru că are influența cea mai mare dintre rețelele sociale. Și un aspect foarte important. Eu am înțeles mesajul destul de târziu, dar l-am înțeles bine. Uh, mi s-a cerut să vă explic cum uh, procedez cu uh, trolurile și cu alți, alte elemente negative din mediul online și le spun întotdeauna membrilor, um, colaboratorilor mei, trebuie să dai delete, să ștergi. Este singurul fel în care funcționează, nu există milă aici, nu dăm a doua șansă pentru că nu avem timp. Și poate să vi se pară crud, dar asta este realitatea. Uh, deci eu uh, ignor și izolez astfel de conturi astfel încât aceste persoane să nu mai aibă de lucru. Și aici mă gândesc și la cei care fac o propagandă masivă, să spunem, uh, de a distruge Uniunea Europeană din interior. Nu o să uh, dau nume de țări, uh, sunt foarte tentată, dar în orice caz acum mă controlez și nu vă dau niciun nume. Cred că e foarte important ca dezbaterile, chiar dacă au loc online, să nu scadă sub un nivel, sub un prag. Aceasta este strategia mea online. De fapt, eu consider că nu ar trebui să Uh, fi o diferență dacă te, te adresezi unui uh, public într-o astfel de conferință sau dacă dai un interviu, un comunicat de presă sau dacă scrii un articol sau postezi conținut pe rețelele sociale. Cred că ștacheta trebuie să rămână aceeași, deci trebuie să fie un nivel ridicat, uh, să fie idei, conținut și apoi să oferim răspunsuri colecte, corecte soluții la probleme relevante. În orice caz, aceasta este strategia mea pe care o urmez nu numai pe rețelele sociale, dar de fiecare dată eu, cu echipa mea, cu colaboratorii mei, uh, corectăm textele, le revizuim de mai multe ori. Dacă nu simt că textul transpune, reflectă opiniile mele, atunci nu-l postez. Nu uh, postez decât texte care oglindesc uh, perfect convingerile mele. Din păcate, rețelele sociale Uh, creează această senzație de uh, nerăbdare și ne obligă câteodată să fim uh, superficiali, să lucrăm în pripă și e îngrijorător. 60% din linkurile de pe rețelele sociale nu au fost niciodată clicate. Cu alte cuvinte, se răspândesc știri fără ca oamenii să le citească. Uh, mă gândesc la un uh, site, uh, Science Post, au, cunoscu, au publicat un blog sub numele 70% dintre utilizatorii uh, Facebook citesc doar titlul înainte să citească articolul. 54.000 de, de persoane au dat share la această postare, ceea ce arată că se citește doar titlul, fără să citească articolul respectiv Uh, care, deci uh, articolul respectiv era gol. Deci iată că teoria e confirmată. Vă pot spune că și mie mi s-a întâmplat acest lucru. Vă mărturisesc că uh, la unul dintre articolele mele, imediat după alegerile din SUA, relațiile România-SUA în epoca Trump, încotro, semnul întrebării, și unul dintre comentarii era foarte Uh, foarte amuzant, uh, spunea trebuie să veniți cu răspunsuri și nu cu întrebări. E adevărat, ceea ce arată că denotă faptul că persoana respectivă nu citise articolul, ci pen, pentru că eu încercam în articol să răspund la această întrebare. Deci dacă utilizatorul respectiv ar fi citit articolul, n-ar fi făcut acest comentariu, ceea ce încă o dată dovedește faptul că titlurile sunt uh, mai importante, au un impact mai puternic asupra publicului decât conținutul ceea ce denotă, din punctul meu de vedere, un nivel prea ridicat de uh, superficialitate. În anii 90 am, um, treceam de la un uh, post TV la altul și acum trecem de la un, o știre pe internet la altul, uh, cam 60-70% uh, dintre uh, utilizatori, dintre articole ar putea să fie, utilizat, să fie ignorați. Dar să nu uităm că toate aceste persoane sunt și alegători, toate persoanele care se află la originea acestor uh, știri. Eu mă simt mult mai bine dacă alegătorii din țara mea sau de oriunde, indiferent de cultura politică, de culoarea politică, uh, își formează opinia politică din ceva mai substanțial decât titlul. Pentru că am citit foarte multe uh, titluri uh, care manipulează și care dezinformează pe rețelele sociale, nu numai pe Facebook, ci peste tot. Și aceasta este o problemă reală. E o întrebare pe care aș dori să vă adresez acum. Cum credeți că am putea să depășim această sau să rezolvăm această problemă, pentru că titlurile care induc în, în uh, uh, eroare și titlurile care manipulează nu reprezintă o comunicare reală din punctul meu de vedere, ceea ce este o strategie foarte greșită. Mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru prezentare. Cineva a pus pe Twitter uh, un link uh, spre acest articol de care vorbă doamna Mănescu. Domnul Ivan are acum cuvântul, bun venit și dumneavoastră veniți din România, reprezentați grupul socialiștilor și democratilor. Din 2009 sunteți eurodeputat, aveți mai mult de 20.000 de fani pe Facebook, 1300 de followers pe Twitter. Sunteți convins că viitorul aparține noilor uh, media? Zilnic aveți postări pe Facebook, mai puțin totuși pe Twitter, ceea ce e surprinzător. Ar trebui să fie uh, pe invers și sunteți și foarte activ, zilnic chiar, pe LinkedIn și Instagram. Thank you very much. Vă mulțumesc și de altfel vă mulțumesc și pentru invitația adresată pentru evenimentul de astăzi. Prezentarea mea este una foarte scurtă, pentru că aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre modul în care văd eu rețelele de socializare și modul în care acestea ar putea îmbunătăți comunicarea cu cetățenii. Voi face prezentarea în română, pentru că, iată, suntem uniți în diversitate și uh, așa îi voi uh, saluta și pe interpreții mei care se află în uh, cabină, precum și pe românii prezenți în sală. De acum încolo, așadar, voi vorbi în română. Eu am avut permanent sentimentul că ne aflăm în Parlamentul European într-un turn de fildeș. Uh, foarte multe lucruri bune se întâmplă aici, foarte multe decizii importante se iau în Parlamentul European, dar foarte greu ajunge informația mai departe către cetățenii uh, europeni, către cei care ne-au votat și avem, uh, riscăm să uităm foarte repede că de fapt suntem singura instituție europeană aleasă direct de cetățeni prin urmare, vital pentru noi este fix această comunicare cu cetățenii care ne-au trimis în, uh, în Parlament. Dar, pe de altă parte, ar fi imposibil să comunicăm cu aproape 500 de milioane de cetățeni europeni, să descifrăm permanent, să decodificăm toate rapoartele la care lucrăm, multe dintre ele par foarte tehnice, dar de fapt vizează viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, indiferent de țara în care stăm. Am încercat cu comunicate de presă și trimiteam în țară foarte multe comunicate de presă. La un moment dat era concurență între colegii din Parlament uh, care trimite mai multe comunicate și tot mai puține apăreau în presa din, uh, din România. Dintr-un motiv foarte simplu, scăpam noi din vedere esențialul, ce trimiteam noi, ce transmiteam noi către presa din România, trebuia să aibă relevanță națională sau locală. Noi spuneam, am sabotat raportul X, dădeam datele tehnice din raport. Bun, și care e relevanța? Pe cine interesează? Cum faci din asta o știre? Nu veneam în sprijinul uh, ziariștilor să le dăm informația în așa fel încât aceasta să poată fi folosită mai departe. Și dacă o făceam, dura foarte mult, uh, era, era anevoios oricum, era complicat. Am realizat în schimb că dezvoltarea tehnologiilor de comunicare într-un ritm atât de rapid te ajută să ajungi mult mai repede la mulți mai mulți uh, cetățeni în timp practic real. N-ai nevoie să faci conferință de presă ca să trimiți o informație pe care să o preia jurnaliștii. Pur și simplu pui pe Facebook în România, în uh, țări din, uh, din uh, Europa și mai ales Europa de vest, am zis că Twitter-ul este cel folosit foarte des. În România este Facebook-ul, de asta postez foarte mult pe Facebook, nu pe Twitter. Nu prea este folosit în România Twitter-ul. Um, nu mai am de ce să dau comunicate de presă, scriu 3-4 rânduri, pun o poză relevantă, am controlul și asupra pozei, am controlul și asupra informației, pentru că mă trezeam de multe ori cu poze dintre cele mai ciudate, că na, fiind persoană publică, ă, internetul este plin de tot felul de fotografii, la tot felul de evenimente, uh, știu, mă feresc să mănânc la cocktailuri sau să beau din pahar, pentru că alea sunt pozele cele mai vânate de jurnaliști, dar tot apar tot felul de poze, depinde, vor să te prindă într-o postură bună sau într-o postură proastă. Dacă mergi tu către ei și dai și fotografia de la eveniment, cum am făcut acum, uh, am pus pe Facebook câteva rânduri în timp ce, îmi cer scuze, doamna Mănescu, dar în timp ce vorbeați, eu mi-am făcut și treaba de comunicare și am dat, uh, am dat uh, unde sunt o poză cu cei care vorbesc acum și uh, despre eveniment două rânduri. Alegi tu poza, au poza evenimentului fără să trebuiască să mai vină aici să-și facă ei fotografii și așa mai departe și rânduri, câteva rânduri relevante pe care fie le preiau așa, fie te mai sună pentru alte detalii. Important este uh, să dai informația reală, iar uh, uh, rețelele de socializare efectiv ne ajută să ieșim din acest turn de fildeș. Uh, a existat în România la un moment dat această tentație de a face întrecere care are mai multe like-uri pe pagina oficială. Motoarele astea, tehnologiile Facebook și așa mai departe te pot ajuta să-ți cumperi like-uri să faci contra unei sume de bani, astfel încât să ai de la 3.000 de like-uri la 150.000 de like-uri, de la 150.000 de like-uri la 800.000 de like-uri și așa mai departe. Problema este că te păcălești singur. O pagină oficială, dacă este crescută natural, like cu like, om cu om, înseamnă că persoanele care țintă pe pagină, se uită, îți dau like sau nu-ți, dai, nu-ți dau like, îți comentează sau nu-ți comentează, sunt într-o relație de comunicare cu tine într-un fel sau altul. Au ales ei să fie pe pagina aceea. Dacă sunt fictivi, dacă sunt uh, uh, falși, dacă sunt doar niște uh, nume cumpărate printr-o campanie pe Facebook, nu ține foarte bine. Eu sunt adeptul, de exemplu, promovării uh, unor articole, unor filmulețe relevante pentru munca pe care o ducem aici. Am o inițiativă în Parlamentul European, am făcut un filmuleț de uh, 10 secunde, 15 secunde ca să poată fi urmărit, cu o melodie antrenantă, cu uh, câteva informații foarte bine targetate și, da, pe acela l-am promovat pe pe Facebook și a ajuns la foarte mulți oameni. Dovadă și feedback-ul foarte bun. Campaniile astea sunt utile când vrei să promovezi ceva anume. Dar să-ți alimentezi permanent un cont prin care să-ți vină like-uri pe pagină, mi se pare foarte artificial și neproductiv. Facebook-ul îl folosesc pentru informațiile politice și pentru comunicarea pur politică. Pe Facebook zic de noi, zic de ceilalți, Uh, critic, promovez uh, programul partidului, promovez activitatea în Parlamentul European. Pe Instagram, de exemplu, nu pun nimic politic. Instagramul este, cel puțin așa simt eu, adresat unei alte categorii uh, de utilizatori. Acolo, pe bază de fotografii, intri într-o comunicare cu alt fel de de utilizatori internetului și, sigur, aparții altei comunități și acolo pot fi transmise anumite uh, mesaje politice sau anumite lucruri din activitatea pe care o desfășurăm în Parlamentul European, dar în cu totul și totul altă formă. Uh, trebuie să fii mult mai creativ și oricum nu ține foarte mult de comunicarea politică strict. Twitter-ul uh, l-aș folosi și îl țin în ideea în care am ceva de comunicat la nivel european. Doar în limba engleză, doar pe activitățile din Parlamentul uh, European, pe comisiile pe care sunt, dar uh, nu am dat foarte mare importanță, dovadă că nici nu sunt foarte activ pe Twitter, nefăcând parte din comunicarea mea de zi cu zi, doar când e strict ceva important de transmis la nivel european. LinkedIn-ul, iarăși o rețea pe care sunt activ, este cea profesională. Ca economist, ca tânăr cu o anumită expertiză pe relațiile economice internaționale, în comisiile din care fac parte, fiind în, în Comisia de Afaceri Economice în uh, Parlamentul European, am reușit să strâng o comunitate de tineri sau nu neapărat tineri, de utilizatori ai LinkedIn-ului preocupați de temele care mă interesează și pe mine. Pe de o parte transmit eu informații, pe de altă parte primesc feedback de la ei pe dosarele pe care lucrez, mă ajută mai mult profesional decât mă ajută să comunic. Să... Pe LinkedIn, pe Instagram nu obțin voturi, nu mă adresez votantului, mă adresez Uh, fie tinerilor, fie uh, profesioniștilor în anumite domenii. Facebook-ul este cel pe care îl folosesc strict uh, politic. Mm, cam atât despre rețelele despre, de socializare. Nu știu dacă avem și sesiune de întrebări sau nu avem sesiune de întrebări. Important este să ajungem să comunicăm prin aceste rețele cu cât mai mulți cetățeni Vă dați seama că dacă un uh, mesaj ajunge la 3.000, 4.000 de oameni, 5.000 de oameni, depinde câte like-uri ai, este enorm. Uh, de multe ori o știre apărută într-un ziar nu ajunge la atât de mulți. Dacă este într-un ziar cu mult mai multe știri, de obicei știrile pe politică externă sau pe afaceri europene sunt undeva, în niciun caz, primă pagină nu o să prindă o știre uh, europeană. Deci sunt foarte puțini cei care le citesc. Cred că ăsta este și viitorul al uh, platformelor online de știri, al formulor de dezbatere online. Sigur, am și un site doar de prezentare. Este un site pe care e strict fotografic activitatea mea până în ziua de azi. Nu e foarte dinamic, nu e greu să faci un site de prezentare dinamic Mă bazez foarte mult pe Facebook, așa cum, uh, cum am mai spus, dar am fost în Silicon Valley uh, înainte de vară și ne-am întâlnit cu toți, Google, Facebook, toți mari uh, dezvoltatori. Lumea în care vom trăi este lumea tehnologiei, lumea internetului. Se lucrează acum la internetul pentru lucruri, uh, inteligență artificială, tot felul de Uh, tehnologii care își creează proprii algoritmi de căutare, de dezvoltare de servicii noi. Suntem încă într-o fază incipientă, dar și politica, și comunicarea, și uh, conceptul de e-democracy vor face parte din viața noastră de zi cu zi și va trebui să ne pregătim foarte bine pentru asta și noi ca cetățeni care vrem să participăm la luarea deciziilor și vom putea, datorită acestor tehnologii, să participăm din ce în ce mai mult, dar și noi ca politicieni care trebuie să ne facem cunoscută activitatea, trebuie să obținem feedback în timp real de la cei pe care trebuie să-i reprezentăm. Eu dacă scriu acum pe Facebook ceva, în cinci minute am cel puțin zece comentarii critice și altele care sunt de bine. Asta este un feedback. Sunt oameni care din timpul lor se angajează într-o comunicare directă cu mine și mă ajută. Dar lumea în care vom trăi va fi mult mai tehnologizată, mult mai interactivă, mult, vom fi mult mai interconectați unii cu alții și eu cred că trebuie să ținem pasul pentru că acolo vom ajunge, gândiți-vă că sunt 10 ani de la inventarea iPhone-ului, atât. Doar 10 ani. În 10 ani treaba asta a modificat viața noastră de zi cu zi radical. Ia închipuiți-vă, închipuiți ce o să fie peste 5 ani, peste încă 10 ani. Noi probabil că, sau sper, dacă vom mai fi votați, vom face politică în continuare. Dar vă, vă, vom fi obligați să ne adaptăm lumii de atunci. De asta este foarte importantă discuția de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați chemat și sper să o dezvoltăm în continuare și în perioada următoare. Thank you very much. So... Mulțumim. So it helps to get out of the ivory tower. Iată, ne ajută să, ie- să ieșim din spații închise, din turnurile noastre de filde și e important sau util uneori să folosim material video. Suntem doar la început, Aș mai adăuga un, cu, o idee cheie și anume nu trebuie să mâncăm sau să bem în public pentru că cine știe cine ne fotografiază. Și asta este o idee bună. Îi dăm cuvântul acum domnului Igor Șolteș, aflat la primul său mandat în Parlamentul European, este reprezentant al verzilor. Aveți uh, aproape 2000 de follower pe Twitter, o mulțime de adepți uh, pe Facebook, postați uh, în fiecare zi, de mai multe ori, atât pe Facebook cât și pe Twitter. Dumneavoastră postați fotografii personale, private și ați mai discutat pe rețelele de socializare și despre un maraton ciclist la care ați participat. Deci, iată, am citit cu atenție paginile noastre. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc tuturor pentru prezență. Aștept o dezbatere într-adevăr uh, fructuoasă astăzi și mâine. Este un moment crucial pentru organizarea acestei conferințe, date fiind uh, rezultatele alegerilor din Statele Unite. În Statele Unite ne-am <laughs> dat seama cât de importante sunt rețelele de socializare. Iată, e un mesaj foarte important pentru noi toți, dar pe de altă parte trebuie să fim conștienți de faptul că rețelele de socializare au un rol diferit în diferitele state. Prin urmare, trebuie să ținem cont de aceste diferențe. Nu vreau uh, să să-i las așa fără slujbă pe, intervenții slo- pe interpreții sloveni. Prin urmare, vă rog tare mult să vă puneți uh, căștile, pentru că voi folosi această oportunitate pentru a vorbi și eu în limba mea maternă, frumoasa limbă slovenă. Mulțumesc, mulțumesc încă o dată că mi-ați dat cuvântul. Ieri m-am întors din uh, Republica Moldova, unde, știți bine, au avut loc alegeri prezidențiale. Vreau să vă spun că rolul rețelelor de socializare în Republica Moldova este unul cu totul diferit de rolul, rolul acelorași rețele în Statele Unite. Uh, canalele uh, tradiționale precum televiziunea continuă să fie esențiale în Republica Moldova. Bine, acum uh, ce conțineau informațiile transmise de mass media tradițională, na, uh, ah, asta rămâne de <laughs> văzut. De asemenea, am participat la o, anul acesta la o misiune de observare a alegerilor la, în Uganda și acolo rețelele de socializare au fost foarte importante. Uh, Însă problema care se pune în astfel de state este accesul la energia electrică. Nu întotdeauna calculatoarele pot fi alimentate. Prin urmare, rețeaua socială preponderentă rămâne în state precum Uganda radiodifuziunea. Așa cum Coca-Cola ajunge în fiecare stat, trebuie să recunoaștem însă că în ultimii ani și rețelele de socializare au ajuns uh, cam peste tot în Uganda. Dar, din păcate, rețelele de uh, socializare n-au mai putut fi accesibile 48, cu 48 de ore înainte de alegeri din pricina căderii uh, sau unei pane de curent. Deci, ce aș vrea să vă spun eu? Aș vrea să vă spun următoarele. Niciodată n-am fost uh, implicat activ în po- politică. N-am fost, spre exemplu, niciodată membru al Parlamentului. Am, re- am rezistat mult uh, rețelelor de socializare, Facebook, Twitter, etc. De ce? Pentru că nu vroiam să îmi expun până, până la urmă viața intimă în fața opiniei publice dar în mod constant a fost, am fost hărțuit de oameni care încercau să mă convingă să folosesc rețelele de socializare și până la urmă am cedat. Și eu mă folosesc de Facebook, mă folosesc rare ori uh, Twitter-ul, dacă e să comparăm, uh, să-l comparăm cu Facebook. Facebook rămâne, din punctul meu de vedere, mai timid, mai uh, politic, uh, uh, politically correct, în timp ce Twitter are o serie de trăsături pozitive, dar și o serie de trăsături negative, pentru că comunicarea pe Twitter nu este deloc filtrată și, prin urmare, Twitter s-ar putea transforma într-un instrument periculos. De ce? Pentru că pot circula o mulțime de neadevăruri pe Twitter, de minciuni și durează mult până reușim să ștergem aceste minciuni. Uh, durează mult până reușim să demontăm, să distrugem informațiile false. Și cum spunea Victor Hugo, cuvântul odată rostit nu mai poate fi întors. Același lucru se aplică și în cazul uh, uh, Twitter de multe, multe ori și de multe ori uh, lucrul acesta se aplică și la Facebook. Deci și Facebook poate fi un instrument periculos Asta când vorbim despre crearea discursurilor acelor care instigă la ură, spre exemplu. Din experiența mea mi-am dat seama că nu prea există administratori care să vegheze la curățarea comunicării pe rețelele de socializare. Deci avem de-a face cu un mediu complet transparent și deschis. Și în acest mediu complet deschis, uh, uneori apar o mulțime de comentarii deosebit de vehemente. Adeseori avem impresia că cei care postează comentarii nu citesc textele. Într-adevăr, citesc doar titlurile și oricum au o părere deja bine încetățenită și se folosesc de ocazie pentru a-și exprima propria lor părere, uh, neîncercând să contracareze într-o manieră rațională uh, chestia uh, sau lucru, articolul publicat. Deci am senzație că și Facebook s-a schimbat. S-a transformat într-un fel de câmp de bătălie pe plan politic. Există o concurență îngrozitoare și ne întrebăm care va fi rezultatul acestui război între mass media tradițională și rețelele de socializare. Știm că există diferențe între diferitele state membre, diferă greutatea pe care rețelele de socializare o au și, de asemenea, trebuie să recunosc că am senzația că Facebook, tocmai de aceea este un instrument care poate fi folosit de mai toată lumea. Uh, poate fi uh, adaptat propriilor nevoi. Și lucrul acesta este important. Dacă sunt uh, folosite sau dacă Facebook este folosit fără, această, fără conștientizarea acestui fapt, s-ar putea uh, obține rezultate cu totul și cu totul neașteptate. Acum, în ceea ce privește verificarea conținutului, bineînțeles, ă, mai întâi de toate, trebuie să ne întrebăm ce anume vrem să comunicăm. Trebuie să decidem dacă suntem doar comentatori sau, din potrivă, creatori de conținut. Și aici, după cum spuneam, Facebook are și o parte pozitivă și una negativă. Într-adevăr, Facebook se poate adresa unui public foarte larg. Cu ajutorul Facebook putem comunica mult mai bine decât prin intermediul mass mediei tradiționale. Dar bine, nu, nu mai vreau să mă uh, lungesc, nu vreau să vorbesc în detaliu despre fiecare rețea de socializare, însă, pe ansamblu, eu uh, consider că fiecare zi de utilizare ne învață câte ceva. În fiecare zi învăț o tactică diferită. Spre exemplu, în momentul în care am comparat articolele pe tema conferinței de astăzi, uh, mi-am dat seama că avem opinii și puncte de vedere complet divergente. Sunt convins că această conferință, bineînțeles cu ajutorul dumneavoastră, va genera o serie de concluzii. Pentru că, până la urmă, ne, îndreptăm, ne întrebăm încotro ne îndreptăm Vă mulțumesc mult pentru atenție, atât vreau să vă spun și vă urez o conferință foarte, foarte plăcută și uh, fructoasă. Thank you very much. Uh, Facebook is no... Mulțumim foarte mult. Facebook nu mai este un instrument uh, cu care să te distrezi, a devenit un câmp de bătălie. Uh, toate aceste metafore uh, care țin de război uh, reflectă lumea în care ne aflăm în tranziție. Uh, suntem într-o mică întârziere, dar uh, dacă doriți să puneți întrebări, vă rog să ridicați mâna sus, dacă se poate, chiar mai sus. <laughs> Eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Politica înseamnă să schimbi lumea. Politica nu înseamnă doar comunicare. Întrebarea mea este cum Uh, treceți de la like la vot. Deci, uh, cum puteți, cum, cum prin angajamentul într-o uh, cauză politică, cum îi convingeți pe adepții dumneavoastră, pe followers uh, din lumea online, uh, în alegători? Reușiți acest lucru? Da, asta doar pentru că am cerut să iau cuvântul. Da, e foarte interesant și e o întrebare pe care ne-o punem adesea, bineînțeles, pentru că comunicăm bineînțeles, prin posturi, prin articolele pe care le uh, punem pe internet, uh, despre viziunea noastră în legătură cu anumite soluții, cu probleme, dar nu se știe niciodată dacă ajungi la destinatar, cu adevărat. Și dacă reușești ca prin această comunicare să obții și o schimbare, să schimbi situația. De aceea cred și întotdeauna încerc să fac acest lucru când am inițiative legislative, de exemplu, încerc să combin partea de comunicare, comunicarea online, cu uh, conferințe și să mă întâlnesc cu oamenii. Mă întâlnesc cu opinia publică, bineînțeles, dar mai ales cu liderii de opinie pentru că astfel ai o pârghie, obții o pârghie prin care poți să transmiți mai departe informația și să primești și reacții. O să vă dau un exemplu. M-am ocupat de un proiect la Parlamentul European Um, prin care încercam să obținem uh, date în ceea ce privește jihadiștii online, încercam să îi convingem pe cei de la Twitter să închidă aceste conturi care făceau propagandă jihadistă. Deci, nu nu numai că am uh, vorbit foarte mult la Parlament, am organizat conferințe, am scris articole, dar m-am și întâlnit uh, cu persoane, cu cetățeni, mai ales în România. Am încercat, de exemplu, să aduc la masa dezbaterii autorității, de exemplu, procuratura, poliția, justiția, um, liderii de opinie și reprezentanții societăților care sunt foarte importante uh, și care fac parte din acest proces și da, e adevărat, nu e ușor și nici nu e destul să nu credeți că dacă pui ceva pe internet ai rezolvat o problemă. Nu, e, de fapt acesta este doar primul pas. Trebuie să continui, să mergi mult mai departe și să depui uh, eforturi mult mai uh, importante pentru a ajunge la destinatariată, care este experiența și părerea mea. Răspunsul este foarte simplu. Eu nu fac ceturi, de exemplu, pe Facebook sau pe Twitter nu vorbesc cu oamenii doar pentru că sunt uh, o persoană sociabilă și îmi place să discut, să stau la povești. Tot timpul încerc să îmi transmit mesajele în modul cât mai clar cu putință și să mm, arăt care este făgașul pe care îmi doresc să merg, care este direcția pe care o urmez. Sper ca cei care citesc postările mele, care comentează, au reacții la ele, care mă critică, mă vor urma în această direcție pe care am trasat-o. Tot timpul încerc să-i conving pe oameni în legătură cu proiectele mele, cu ideile mele, cu principiile mele. Deci e o muncă, aș zice, nu de zi cu zi, o muncă de oră cu oră, o muncă de convingere, prin care încerci să îi convingi pe oameni că ai soluții la problemele lor, că ideile tale sunt bune. Bineînțeles că îmi, plac, îmi, place critici, îmi plac criticile constructive, îmi place ca ideile mele să fie criticate în mod constructiv. Dar să nu uităm că există și Uh, persoane care în mediul online sunt plătite doar ca să critique. Deci să creeze un fel de opoziție pe Facebook. Doar pentru a publica comentarii negative pe orice temă. Și îi exclud pur și simplu. Șterg comentariul, de exemplu. Dar există și critici constructive, pozitive și pe acestea le iau în serios. Deci pe rețelele sociale eu încerc să îi fac pe oameni să se implice, cât mai mult să-i asociez la problemele mele și să-i convin că este uh, direcția potrivită. Până la urmă, afilierea uh, e foarte importantă. Domnul Șolteș, da, într-adevăr cu Facebook și cu rețelele de socializare reușești să ai o influență, să influențezi chiar opinia publică. Și poți chiar și să crezi ceva, să-ți rezolvi sau să începi să rezolvi uh, anumite probleme. Aș dori să vă reamintesc însă cum uh, se exercită influența. De exemplu, cum uh, s-a combătut uh, CETA de către rețelele de socializare. În întreaga Uniune Europeană s-au adunat mai bine de 3 milioane de semnături împotriva acordului cu Canada, acest acord transatlantic uh, cu Canada. E o adevărată mișcare paneuropeană. Uh, cu ocazia unor astfel de campanii, uh, rețelele de socializare au un rol foarte important, că sunt pro sau contra deci Facebook-ul poate fi văzut și ca un instrument pentru a pentru a cataliza anumite, cristaliza anumite opinii. Și prin intermediul comentariilor chiar poți vedea în ce direcție ar putea să continue anumite proiecte. Și cred că e foarte important să ai această comunicare permanentă cu cei care lasă comentarii și eu trebuie să vă spun că încerc să răspund chiar la fiecare comentariu care mi se adresează, câteodată e imposibil, dar uh, de-a lungul anilor, de-a lungul lunilor, mi-am dat seama că uh, unii oameni așteaptă uh, comentarii la uh, așteaptă reacții la comentariile lor pozitive sau negative. Deci că într-adevăr cred că dacă reușești să Uh, atingi prin mesajele tale destinatarul relevant, să spunem publicul relevant, uh, e ca pe piață. E cu un produs uh, pe care îl prezinți pe piață, e legea ofertei, cerie și ofertei și dacă se cumpără, continui. Mulțumesc foarte mult pentru acest, această dezbatere foarte interesantă. A sosit momentul să luăm o cafea. Avem totuși o întrebare. Vă rog să vă prezentați. Sunt Denis, vin din Slovenia Întrebarea pentru experții noștri este foarte simplă. Pentru dumneavoastră, uh, rețelele sociale sunt o platformă de publicitate. Ați vorbit uh, despre faptul că facem asta, promovăm, spunem asta, soluționăm asta pe rețelele sociale, ori eu nu sunt sigur că utilizatorii uh, acestor rețele consideră aceste rețele ca o astfel de platformă. Dacă e să ne gândim la uh, mișcarea de care vorbea domnul Scholtes. Nu credeți că dumneavoastră sunteți politicieni. Nu credeți că ați putea să folosiți aceste rețele sociale pentru a obține contribuții din partea uh, alegătorilor? E pentru prima dată de, în istorie, de 2000 de ani, uh, că avem această democrație directă la scară, la scară imensă. Avem 1,7 miliarde de oameni care pot să-și aducă contribuția. Uh, să prezinte informe, uh, informații și să participe la procesul legislativ uh, la care dumneavoastră sunteți uh, foarte mm, asociați în mod crucial. Nu credeți că ar fi mai bine în loc să doar să postați să postez ideile sau să postez uh, în funcție de ideile alegătorilor, nu credeți? În loc să vedeți acest lucru ca pe o singură direcție, asta a reieșit și din dezbaterea dumneavoastră. Iată, mm, eu trebuie să-mi pun poze, pot să public texte, dar totuși potențialul este imens. Imensoid, spune vorbitorul. Mulțumesc pentru această întrebare, pentru că sunt uh, întru totul de acord cu dumneavoastră. În prezentarea mea am explicat că eu depun eforturi pe partea de conținut a postărilor mele. Eu nu promovez activitatea de obicei. Dacă vă uitați la articolele mele, eu aleg subiecte pe care le dezbat uh, din domeniul energiei, securității și al geopoliticii. Sunt domeniile în care eu activez. Și mi-aș dori ca persoane ca dumneavoastră chiar să citească conținutul acesta și să vină cu o reacție. Pentru că eu chiar investesc timp. Nu postez doar și gata, las uh, această, această postare pe internet și bifez uh, pe lista mea. E adevărat, uh, e frustrant pentru noi atunci când te ocupi de un dosar, când publici ceva și aștepți reacții și primești feedback doar la titlu, pentru că oamenii nu catadixez să citească discursul, e destul de neplăcut. Deci, uh, într-adevăr, mi-aș dori ca uh, utilizatorii să citească mai mult decât titlul, nu să citească conținutul. Pentru că nu toți publicăm doar poze unii dintre noi, mulți dintre noi, dintre cei prezenți uh, în sală, la poză punem și un conținut pentru activitatea noastră importantă pentru noi și dorim uh, să o facem cunoscută și să primim și reacții, pentru că dacă nu, nu ne-am străduit atâta. Dar, încă o dată, e greu. Dumneavoastră aveți această viziune, noi avem aceeași viziune, împărtășim aceeași viziune uh, dintr-o altă perspectivă, deci cum putem să rezolvăm problema? Pentru că, într-adevăr, e o problemă reală. Domnește superficialitatea, da ceea ce duce la rezultate execrabile. E adevărat. Avem nevoie de dumneavoastră tocmai pentru a crea politici mai bune, dar avem nevoie de reacția dumneavoastră. Câteodată această reacție se face așteptată. V-am spus și eu că comunicarea mea pe rețelele sociale vizează tocmai asta, să-i ajut pe oameni să se implice pe anumite teme. Am înțeles însă și punctul dumneavoastră de vedere. Răspunsul meu este că aveți dreptate, dar uh, câțiva băieți isteți din uh, Argentina au creat uh, o platformă, Platform Democracy. Chiar ați vorbit de ea? Cu toții s-au mutat la San Francisco, ajutați de ceva investitori între ghilimele și acum lucrează la San Francisco. Această platformă se bazează pe aceste tehnologii blockchain. Sigur că oamenii își doresc ca datele lor să fie protejate, nu doresc să se implice în proiecte de mare anvergură și nu um, vor spune exact ceea ce gândesc dacă nu li se garantează faptul că datele lor personale, de exemplu, sunt uh, păstrate în condiții de maximă securitate. Pe această platformă se pot schimba anumite contribuții, se poate vota pe marginea lor, se pot face propuneri, de exemplu, în timp real. Dar, deocamdată, cu tehnologia actuală nu se poate merge până la capăt. Sigur că poți să publici o idee pe Facebook și îți dorești ca oamenii să aibă reacții, deci să facă comentarii pe marginea ei, dar deocamdată eu nu sunt specialist în domeniu, sunt economist uh, la bază, nu sunt expert uh, în domeniul noilor tehnologii. Cam aparatul ăsta este singurul pe care îl folosesc. Facebook-ul pentru mine este, să zicem, uh, <laughs> domeniul maxim de competență în domeniul te- noilor tehnologii. Însă am vorbit cu aceste persoane, am fost la San Francisco și se spunea că probabil că peste 2 ani va exista această platformă a democrației electronice care va fi perfect funcțională. Dar am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, potențialul este într-adevăr imens. Sunt de acord. <clears throat> It's good that we all agree. And I could not agree. Mă bucur că suntem cu toții de acord și eu sunt de acord. Aveți dreptate. Acest mediu este, pentru democrație este uriaș. Și e drept. Facebook-ul este câteodată un ă, mediu fără limite și fără filtre al democrației. Dar este important în aceeași măsură să pui întrebările cele bune, să ridici la fileu subiectele pertinente și să încerci să nu te ferești de uh, întrebări, să nu te ferești să reacționezi atunci când este cazul să reacționezi. S-a întâmplat câteodată să aștepți uh, mai mult feedback decât uh, ceea ce capeți. Câteodată subestimezi uh, influența anumitor subiecte. Astăzi mi-am publicat reacția în privința alegerilor din Moldova și câteva comentarii Uh, în privința um, luptei dintre rusofili și rusofobi, uh, corupție și anticorupție, um, partizanii drepturilor familiei și ai celor uh, pentru um, comunitatea LGBT. Și până la urmă totul pare a fi echilibrat, oricum feedback am primit. Uh, puteți uh, intra în legătură online printr-o uh, sumedenie de platforme sociale cu invitații noștri și vă invit să o faceți. Le mulțumesc invitațiilor. După mica pauză de cinci minute vom intra în discuțiile celui de-al doilea panel. Mulțumesc! If some of you are interested... Dacă vă interesează, pe Instagram vă puteți uh, înscrie pentru uh, a doua rundă de dezbateri. Pietro vă face semn, deci pentru Instagram vă puteți înregistra acum. start thinking of finishing the coffees. We start in two minutes. Vom începe peste două minute. Vă invit să vă reluați locurile în sală. Mic. Okay, welcome everyone. Bun venit! Iată cel de-al doilea și ultimul panel al lucrărilor de astăzi, apoi vor avea loc atelierele la care sper că v-ați înscris cu toții. Acum vom vorbi despre instituții care intră în mediile sociale. Avem invitați din uh, partea directoratelor generale ale Comisiei, uh, mai ales de la Directoratul General pentru Comunicare. Uh, hashtagul evenimentului de astăzi este hashtag SpeakSocial. Dacă nu mai știți parola pentru Wi-Fi, puteți să-l întrebați pe Antonio, care se află la ușă și care are și lista de prezență pe care vă invit să o semnați fie acum, fie la ieșire. Vă rog să-i dați un autograf. Haideți să începem cu panelul. Avem, uh, vom vedea trei modalități diferite în care Parlamentul uh, lucrează pentru a aduce instituțiile și politicienii mai aproape de cetățenii europeni. Le-am alături de mine pe trei colege, Cristina Cardum, care lucrează la unitatea de comunicare internet. Expert video este o adevărată pionieră, a deschis un Reddit pentru Parlament și uh, este foarte activă în uh, live-urile pe Facebook, apoi Matem Libraries. de la Directoratul pentru Presă, care vă va vorbi despre discursul privind starea Uniunii Europene și apoi Tania Rudolf, care vă va vorbi cea din tâi de altfel, ea lucrează la unitatea pentru informații în privința campaniilor. Face campanii pentru drepturile omului și a fost uh, răspunzătoare cu campania pentru uh, Ziua Internațională a Femeilor. Îi dau cuvântul Taniei. Mulțumesc, Barbara. Îmi cer scuze pentru vocea pe care o am astăzi. Vă voi prezenta un studiu de caz despre modul în care folosim fotojurnalismul pentru campaniile de apărare a drepturilor omului. Să vă ofer înainte de toate câteva elemente despre, camp- despre contextul uh, Zilei Internaționale a Femeilor, în context internațional. Nice. Avem uh, în primul rând e vorba despre marele eveniment al premiului Saharov pentru libertatea de gândire, Ziua Femeii, 8 martie, în care lansăm o serie de uh, teme legate de egalitatea de gen și apoi facem și pentru um, Uh, Ziua Internațională a Libertății Presei. Deci am încercat să aducem la oaltă aceste trei elemente și una dintre ideile noastre a fost de a folosi fotojurnalismul pentru a le aducem la oaltă pe aceste, să aducem la oaltă aceste trei teme. Am început cu uh, campania pentru drepturile femei în 2006 Uh, în care subiectul a fost situația femeilor și femeilor refugiate în uh, Europa. Deja se făcuseră multe acțiuni de fotojurnalism în acest domeniu, însă uh, fără a se avea ca țintă predilectă femeile, lucru pe care l-am făcut de data aceasta. Am uh, angajat-o pe Marie Dorini, uh, o fotojurnalistă foarte recunoscută la nivel mondial, care și-a desfășurat activitatea pe um, durata a două luni în Grecia și Firom uh, și l-a avut în um, bătaia obiectivului foto pe femeile refugiate. Ideea a fost de a vedea cât, cum am putea obține o, un uh, acces în media cât mai amplu cu putință. Ne-am uh, folosit de uh, Facebook, Twitter, Instagram uh, pentru a uh, ilustra, grație acestor imagini, anumite posturi. Apoi am organizat și mai multe expoziții, una la Bruxelles, și la mai multe birouri de informare ale Parlamentului European în țările membre, undeva între martie și luna iunie. Și grație acestei, uh, acestor expoziții și a um, subiectului în general, acce, uh, interesul presei a fost mare. În Malta, spre exemplu, au apărut opt uh, articole, trei apariții pe prima pagină, trei apariții TV. Deci, iată, subiectul a reușit să capteze atenția presei. Apoi, când am negociat cu fotografii, am spus că aceste fotografii vor, vor fi folosite în media, în presă și i-am rugat să, le pună, să pună la dispoziție aceste fotografii uh, gratuit. Având în vedere că materialul foto a fost foarte interesant, atunci și conținutul articolelor a devenit interesant. Uh, um, au fost publicate 14, 45 de articole însoțite de articolele noastre în 14 state membre. În Bulgaria au fost publicate 12 astfel de articole, spre exemplu. Am vorbit și despre parteneriate. Am făcut un uh, uh experiment cu uh, hashtag disturb uh, de publicare a acestor fotografii în spații publice din mai multe stări membre. Am avut o acțiune la Bruxelles, una la Barcelona și una la Paris pentru a vedea cum funcționează în practică această idee. Impactul major a fost provocat de faptul că fotojurnaliștii înși, înșiși s-au implicat uh, grație contactelor lor și prin, uh, prin uh, forumul, forumurile lor de discuție deci aceste imagini au apărut și pe propriile rețele sociale și canale de rețele sociale, deci uh, am avut astfel uh, impact și în zone în care de obicei nu avem acces. Au existat numeroase tweet-uri uh, pe această uh, temă. Uh, și uh, în uh, presa internațională, cum ar fi pe Arte, pe uh, Radio France și așa mai departe. A existat și un parteneriat cu revista Elle, care organizează o masă rotundă a fotojurnalismului la festivalul jurnaliștilor de la Perpignan ei, uh, revista El a invitat raportorul Parlamentului European pentru a prezenta această inițiativă și au folosit, uh, au publicat un material care se întindea pe patru pagini, ilustrat cu uh, fotografii din proiectul nostru, iar articolele au fost preluate de presa internațională, Arte, France Info, TV5, Uh, și în um, reviste, în El din uh, Ungaria, Italia și România. Încă o dată, materialul foto a fost unul de foarte mare calitate, a venit în, într-o ilustrare a raportului politic iar uh, rentabilitatea acestei investiții a fost foarte mare, pentru că a costat mult mai puțin decât dacă am fi plătit uh, o campanie de publicitate, iar impactul uh, a fost mult mai mare decât impactul pe care l-au de obicei aceste campanii ale noastre expozițiile, acoperirea în presă și așa mai departe, a făcut ca atenția să nu se oprească în luna martie, ci să continue până în septembrie. Deci, încă o dată, mediul uh, a fost unul foarte bun. Fotojurnalismul a fost cel mai bun mediu cu putință. Parteneriatele au, uh, ne-au făcut ca să putem uh, ținti și medii în care, la care de obicei nu prea avem acces și apoi e clar că vom folosi uh, fotojurnalismul și în campaniile viitoare. Mulțumesc! După cele trei prezentări veți avea posibilitatea și să adresați întrebări. Evident, puteți adresa întrebările și prin Twitter sau uh, direct uh, la finalul celor trei intervenții. Colegul, colegul meu, Michael, este cel care preia întrebările de pe Twitter. Oricum, cei care ne urmăresc prin web streaming uh, sunt uh, bineveniți la lucrările noastre, îi salut. Am uitat să mă prezint. Sunt Barbara Killer, coordonator editorial la, uh, la unitatea de comunicare. Sunt colegă cu Carolina, care ne va prezenta um, discursul asupra stării Uniunii și modul în care a fost primit acesta pe internet. Carolina? Everyone. Um, Bună ziua tuturor, voi încerca să fiu uh, la fel de concis ca și antevorbitorii, uh, antevorbitoarea mea. Care dintre noastre v-ați întâlnit cu uh, link-uri care făceau referire la acest discurs privind starea Uniunii? Uh, E, mai bine decât mă așteptam, deci totuși mai avem tot uh, lucruri de făcut. Pentru cei dintre dumneavoastră care n-ați uh, fost conștienți de acest instrument, ei bine, dați-mi voie să vă spun că discursul privind starea Uniunii permite o dată pe an președintelui Comisiei Europene să prezinte cele făcute în anul în curs și uh, ambițiile pentru anul viitor. Uh, se, președintele comisiei pune sau susține un discurs, face o prezentare și mai apoi există întrebări și răspunsuri, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Este un instrument uh, de responsabilitate politică și, uh, de asemenea, un instrument de transparență. Este un instrument european care îi vizează pe toți cetățenii europeni. Prin urmare, acest instrument ar trebui să fie accesibil tuturor cetățenilor europeni. Avem 28 de state membre, 28 de limbi uh, oficiale, ținând cont și de lipsa sau scăderea încrederii în instituțiile uh, politice europene. Iată, ne confruntăm cu o provocare de comunicare și vă voi explica astăzi cum am încercat să depășim această provocare. Mai întâi de toate, trebuie să se stârnească vâlvă, să se genereze conversații, e nevoie de articole, materiale video, orice. Uh, până la urmă, rețelele de socializare sunt un instrument utilizat, deci orice spui pe rețelele de uh, socializare trebuie să fie bine fondat. După cum spuneau uh, cei din panelul uh, anterior, uh, articolele nu sunt suficiente dacă nu sunt fondate. Noi uh, suntem activi pe Facebook, uh, LinkedIn, uh, Twitter și pe alte rețele și pe toate aceste uh, conturi încercăm să accesăm un public diferit. După aceea, e important să fim transmiși în direct. Facebook, Twitter, de asemenea, uh, permit celor care nu sunt prezenți la eveniment fizic, prezenți la eveniment, să participe totuși prin intermediul uh, transmit, uh, transmisiilor online. Folosim acest, acest instrument pentru că instrumentul acesta sublinează până la urmă uh, importanța evenimentului. E drept că uneori există probleme tehnice, dar cu toate acestea, instrumentul este unul uh, foarte util. Spre exemplu, în momentul în care am transmis uh, discursul privind starea Uniunii, au existat pro- probleme de streaming, le-am conștientizat, uh, dar am continuat să transmitem direct, încercând să remediem pe viitor. După aceea, am folosit și uh, Twitter Moments a fost un risc. De ce? Pentru că starea Uniunii a fost uh, a căzut exact în ziua în care s-a anunțat divorțul dintre Brad uh, Pitt și Angelina Jolie. Prin urmare, ne-a fost greu să sau a fost dificil să atragem uh, interesați pe Twitter, dar cu toate astea am reușit și suntem foarte mândri de asta. Deci, uh, ce, se, ce vrem să facem sau care e următoarea, următorul pas? Încercăm pur și simplu să explicăm care este fundalul discursului, bineînțeles celor interesați. Mai există și uh, discursul cursul propriu-zis și mai există și Storyfy, Fine. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu instrumentul, dar în orice caz uh, este o platformă care ne permite să spunem, o poveste în care sunt integrate o serie de elemente din rețelele sociali- de socializare, asta pe măsură ce narațiunea continuă sau evoluează. Deci, iată, am reușit uh, să acoperim uh, toate aceste elemente și toate aceste uh, instrumente esențiale. După aceea trecem la ce se întâmplă în spatele scenei. Au existat, uh, sau uh, obiectivul nostru era acela de a crea vulvă. Cum am putut să creăm vulvă? Ei bine, am uh, filmat cu o zi înainte de discursul privind starea Uniunii un uh, interviu cu președintele Parlamentului European. Cum poți să stârnești uh, vulva altfel decât implicându-i în discuții pe cei mai importanți dintre decidenți? Și iată care a fost uh, povestea interviului. The So basically this allows you to reach out to a different audience, an audience that... Iată, am reușit să ne adresăm unui uh, public uh, tânăr care poate nu este neapărat uh, familiarizat cu genul acesta de evenimente politice și pe calea aceasta uh, am reușit, de asemenea, să dăm dovadă de transparență, să arătăm că nu ne temem să arătăm ce se întâmplă în spatele scenelor. Then handle the conversation so won't be able to get positive feedback from everyone. The risks of communication, communicating as an institution means that you will be at times too conformist, you will try to please everyone, you will be too stuffy for some people. This shouldn't throw you off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 Bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitație, mă numesc Cristina. Eu la bază sunt uh, croată, uh, îmi cer scuze pentru accent, dar în orice caz aș vrea să fie cât mai clar. Doamna Măghini spunea uh, azi dimineață că uh, cu toții am devenit cu aceste rețele sociale producători și cu aceste rețele e uh, mult mai posibil să ne întâlnim cu oamenii uh, pe internet în mod privat și instantaneu. Și aici aș dori să vă prezint o modalitate, nu e o, o modalitate nouă pe profesioniștii comunicării, pentru că în 2016 ne-am dat seama că streamingul de video a devenit fenomenul principal de informare datorită pe Periscope și apoi Facebook. Aș uh, putea să vă vorbesc timp de șapte minute, dar uh, mai bine las pe alții să povestească.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 us right now. And there's no stopping us right now. So the result of this is 11 video. Avem 11 filmulețe care au avut 30.000 uh, de like-uri și care au fost vizionate de 3,4 milioane de persoane. E vorba de uh, Uh, cifre foarte importante pentru cei care lucrează în acest domeniu, pentru că știm că nu este chiar ușor să obții astfel de rezultate. Și astfel se explică de ce am optat pentru live. În primul rând, trebuie să mergem acolo unde este publicul. Când spui uh, public, uh, te gândești la alegători, la cetățeni, dar, în orice caz, scopul nostru este să avem relații autentice, adevărate cu fanii noștri. Și vreau să spun lucrurile foarte clar. Parlamentul European este urmărit de 2 milioane de uh, followers pe Facebook. E foarte important. Uh, doar 1,4% din aceste persoane locuiesc în, uh, în Bruxelles. Uh, faptul că Facebook se transmită uh, filmulețe live uh, e minunat, uh, e amuzant pentru public, este amuzant pentru creator, pentru că până la urmă se transmite energie pozitivă. De asemenea, e și foarte ușor de pe un telefon sau un um, aparat mobil, uh, poți să transmiți conținutul pe profilul tău Facebook și apoi de la calculatorul uh, tău prin uh, aplicații poți să transmiți pe internet filmulețe. Există foarte multe aplicații, de la DSLR camera, de exemplu, poți să transmiți de pe Windows, deci de pe PC și așa mai departe. Aș dori să vă dau câteva sfaturi, să vă spun și ce învățăminte am tras noi. Ce am uh, aflat, ce ne-am dat seama, este că dacă vrei să ai succes, este bine să informezi pe oameni dinainte că pregătești un live pe Facebook. Ce facem noi? Avem un tease, de exemplu, publicăm o fotografie în care spunem, uh, iată, urmează să transmitem live, uh, facem publicitate nu numai pe Facebook, ci, ci și pe alte platforme, pe Twitter, de exemplu, pentru ca publicul interesat să ne vadă. Apoi, un alt sfat uh, practic, uh, faceți o, un test. Deci dacă vreți să transmiteți live, uh, este foarte bine să faceți un test înainte, un te test tehnic, mai ales dacă oamenii se mișcă în timpul filmului, pentru că s-ar putea să aveți surprize neplăcute apoi să uh, descrieți, să faceți o descriere înainte de a transmite live, uh, deci este mult mai simplu pentru că astfel uh, poți să prevezi din alte evenimente neplăcute. Apoi să faci un test cu microfonul. Adesea trebuie să le amintim oamenilor că trebuie să-și închidă telefoanele. În general, oamenii uită de acest lucru. Și apoi E important să rămâi online între 10 și 90 de minute. E un sfat pentru Facebook. Cu cât ești uh, mai mult live, cu atât uh, ți se alătură mai mulți uh, spectatori și este un efect de tip bulgare de zăpadă. Uh, apoi, uh, sigur că filmul trebuie să fie cât mai activ, uh, atractiv, sigur că există limite, constrângeri de timp, de spațiu, de tehnice, faci ce poți. În ceea ce privește conținutul, alegeți evenimente, subiecte interesante și încercați să dați dovadă de creativitate, să vedeți ce se întâmplă înainte, ce s-a întâmplat înainte și de fiind după la Parlamentul European, ce s-a întâmplat, de exemplu, înainte ca propunerea legislativă să fie votată la plenară, ce se va întâmpla după, pentru un Facebook Life pe care l-am avut cu un regizor de film care a fost uh, nominalizat pentru premiul Lux. Uh, am aflat acest lucru. Să nu vă temeți de alte platforme. În timpul acestui live uh, Facebook, unul dintre eurodeputații care s-a ocupat de COP21 am făcut și un Snapchat, am riscat, nu a funcționat până la urmă din anumite motive tehnice, până la urmă am reușit și a fost minunat. Ne-am distrat. E o, e o comunicare spontană, interactivă, există și riscuri implicate, dar nu vă temeți, uh, lansați-vă. Apoi ascultați, uh, ascultați-vă publicul. Aceste uh, emoticoane, smileys și așa mai departe sunt la dispoziția noastră pe Facebook, dar este un instrument foarte bun pentru a lua pulsul Uh, de asemenea, comentariile pe Facebook uh, live uh, intervin de 10 ori mai repede decât la alte tipuri de conținuturi. Deci, Facebook-ul ne încurajează algoritmul, funcționează pentru noi și nu împotriva noastră. Un alt sfat este să interacționați, să uh, vorbiți în mod personal cu persoanele care uh, comentează, să le spuneți pe nume și așa mai departe, cu atât există mai multă interacțiune live, cu atât publicul adoră acest lucru. Dacă se poate, uh, să aveți pe altcineva care să răspundă la comentarii, pentru că sigur că dacă ai mulți spectatori, atunci s-ar putea să fii deportat apoi uh, să le cereți publicului să vă urmeze și vor primi o notificare data viitoare când transmiteți live. Viitorul aparține transmisiilor live. Uh, aceste, aceste filtre uh, dă posibilitatea, ne dă posibilitatea de a transmite cât mai multe filmuri live. Vom avea și mai multe chaturi de tip Snapchat. Eu personal cred că vom avea videouri live ca în viața de zi cu zi, vom avea foarte multe interacțiuni și succesul uh, jocului Pokémon Go ne arată că vom avea repercutări uh, așa în lanț pe alte forme de comunicare. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Cristina. Mulțumim, Cristina. Acum a sosit uh, momentul întrebărilor și a răspunsurilor. Avem cam 5 uh, minute. Uh, sigur, depinde de întrebări. Dorește cineva să spargă gheața? Michael? Ce am primit ca întrebări pe rețelele sociale? Sincer, oamenii sunt destul de entuziasmați de aceste prezentări. E minunat. O întrebare care a apărut este ce strategii folosește Parlamentul pentru a ținti an, uh, diferite pub, uh, categorii de public. Și altă întrebare care tot revine e cea în privința trolilor și uh, cum te porți cu trolii pe rețelele sociale. Mulțumesc. Cine vrea să răspundă? O să încep cu trolii. Um, unii antevorbitori au vorbit despre interzicerea sau uh, ștergerea anumitor comentarii. Înțeleg acest lucru atunci când e vorba despre o pagină personală, când ai dreptul să o faci. Dar, ca instituție, noi trebuie să um, mergem ca pe sârmă între interdicția anumitor, interzicerea anumitor comentarii și cenzură deci politica Facebook de mod, în domeniul moderării uh, spune că atâta timp cât uh, nu creezi un uh, mediu de nesecuritate pentru ceilalți utilizatori, deci atâta timp cât nu ești rasist, cât nu te angajezi într-un discurs de ură, nu poți fi șters. Când noi lansăm avertismente înainte de a interzice pe cineva, dar evident dacă utilizatorul respectiv uh, tot continuă, atunci uh, vom închide contul respectiv, îl vom interzice de fapt. În privința întrebării uh, care vizează categoriile de audiențe, de... trebuie să vă spun că avem o echipă de media uh, online um, foarte pe val, să spun așa. Motoul unității noastre este să ne ținem la curent cu uh, tot ce apare nou. Deci informațiile sunt foarte mm, numeroase din foarte multe domenii informații care sunt la dispoziție tocmai prin intermediul platformelor. Și încercăm să ne folosim de această informație tocmai pentru a ținti categoriile potrivite de oameni. Încă o întrebare de pe Twitter. Știu că vine de la cineva din sală. Maria ar vrea să știe în privi... Uh, cum a hotărât Parlamentul strategia pentru fiecare platformă în parte, tonalități, diferențe și așa mai departe. E clar, trebuie să mm, vedem cine ne urmărește, care este publicul. Am uh, lucrat cu Carolina și am avut așadar posibilitatea de a avea o privire de ansamblu în privința publicului, care e extrem de divers oamenii de pe LinkedIn uh, uh, vor reacționa cu totul și cu totul altfel decât cei de pe Facebook sau Instagram la același uh, conținut. Atunci când oamenii sunt în comunicare directă, mediul va deveni toxic mai greu. Pe Reddit este altceva, pentru că ești anonim. Ori asta înseamnă că lucrurile o, o iau razna zi de zi. Uh, în această comunitate uh, uh, deci pe Reddit, dar nu vorbesc de Reddit în general, ci la subcategorii de Reddit, nu se permite trolarea sau spemuirea. E un mediu extrem de interesant. Uh, în unele sectoare vei avea succes, în alte sectoare de pe Reddit uh, uh, eșecul ți este aproape garantat pentru că există un fel de alergie la discursul oficial sau chiar la discursul jurnaliștilor până la urmă. Mă rog, ce vreau să spun este că trebuie să analizezi publicul, să-i analizezi reacțiile, să vezi care este nivelul de educație, să vezi dacă sunt anonimi sau nu sunt anonimi. În funcție de aceste răspunsuri îți vei uh, construi și arhitectura uh, proiectului ulterior. Evident, uh, poți să-ți asumi niște riscuri, așa cum am făcut noi cu Snapchat, pentru că am vrut să încercăm ceva nou. E vorba de un platformă care se adresează tinerilor. Iar uh, rezultatele au fost minunate, au a mers totul ca pe roate. Deci am publicat informații politice din partea unei instituții politice într-o modalitate uh, nouă și jucăușă, iar uh, aceste informații au fost extrem de bine primite pe Snapchat. O întrebare din sală. Ivana Bolociran lucrez uh, pentru parteneriatul uh, estic și vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment. Mă bucur să văd în sfârșit uh, fețe din spatele unor nume pe care le știu de multă vreme și a căror activitate o apreciez. Majoritatea platformelor sunt publicate în limba engleză, însă totuși vă aveți de-a face cu multe provocări lingvistice și pentru că și limbile oficiale sunt multe. Cum faceți? Da, provocarea până la urmă e de fiecare dată la fel. Pe unele platforme poți să iei uh, uh, la țintă un anumit, o anumită categorie uh, cu un anumit profil lingvistic. Noi publicăm cu, în toate limbile oficiale. Pe Facebook însă încercăm să creăm un spațiu în care toată lumea să poată intra în comunicare. Dacă vrei să vorbești în franceză, lucrurile nu or să meargă. Dacă o faci în engleză, toată lumea poate participa. Câteodată primim întrebări uh, în anumite limbi uh, și răspundem la ele în limba respectivă și merge bine treaba de obicei. Avem conturi Twitter în toate limbile oficiale ale UE. Așa cum spunea și Cristina, încercăm să răspundem în măsura posibilului în limba în care a fost adresată întrebarea. Dacă unele știri nu sunt uh, pertinente pentru întregul, în, întreaga Uniune Europeană, ci doar pentru anumite părți, Spre, spre, exemplu, Parlamentul spune că Comisia nu poate suspenda subvențiile, atunci vom uh, publica posturile noastre în anumite limbi. În limbile din acele țări care sunt vizate de informația respectivă. Dacă publicăm posturi în spaniolă pe un feed în engleză, ne ia lumea la bar mărunți că de ce sunt informațiile în spaniolă. De, încercăm totuși să, sim, să fim cât mai uh, multilingvi cu putință. Mulțumesc. Încă o întrebare din sală? Claudia, ofițer uh, de mm, rețele sociale la Comitetul Regiunilor. Vreau să știu, promovați posturile și care este strategia dumneavoastră de promovare a posturilor plătite? Aș delega acest răspuns către Carolina, cu care am conlucrat de multe ori și care este expert în această privință. Vă pot spune că facem și posturi uh, promovate, remunerate, uh, depinde de natura publicului. Eu v-aș putea spune așa câteva cuvinte, dar aș prefera să vă uh, dau, uh, să vă orientez către colega mea care mm, uh, chiar cunoaște extrem de bine acest uh, domeniu. Dar oricum răspunsul este da și nu ne este rușine să o mărturisim pe LinkedIn, pe Facebook, pe Twitter. De obicei nu încercăm să creăm un baz uriaș în privința unei informații care nu prea are șanse să decoleze. Spre exemplu, încercăm să vedem care sunt uh, subiectele care merg, cum ar fi Enjoy Your Proposal. Ideea este de a dinamiza cât mai mult uh, implicarea. Mulțumesc. Încă o întrebare din sală. Da, vă mulțumesc pentru prezentări. Cred că Canal, canalul uh, Parlamentului European a făcut progrese uriașe din 2008 încoace, an în care am început eu să-l urmăresc. Lucrez pentru uh, un institut de monitorizare a presei, atât scrisă cât și online. Privind către viitor, cred că e foarte interesant să vedem ce o se întâmplă în Statele Unite toată lumea vorbește despre elefantul din cameră, se vorbește și despre propaganda rusească, care tot încearcă să pătrundă cât mai puternic în uh, societatea europeană, dar probabil acum intrăm într-o altă fază mai ales dacă citești presa politică, vei, veți vedea, vei vedea că Steve Bannon, șeful propagandei uh, pentru Donald Trump, va crea probabil un canal internațional. Dar s-ar putea ca acest canal să fie ceva de, cum n-am mai văzut până acum. Parlamentul European sau, în general, instituțiile europene sunt pregătite pentru această eventualitate? Pentru că dacă e să vă comparăm cu Statele Unite, UE uh, cheltuie cam 10% din cât cheltuie Uniunea Europeană pentru așa ceva. Decât, uh, Uniunea Europe- Statele Unite cheltuie 10% din cât uh, Ideea este că și statele membre trebuie să comunice în privința propriilor politice, dar uh, comunică pe canale diferite, iar informația cu greu iese la iveală la nivel european. This is, this is a very ample question. Fu o întrebare foarte stufoasă. Cristina va, va răspunde, iar oricum dacă răspunsul nu e suficient de clar, voți avea posibilitatea să vorbiți și în bilateral după. Da, provocarea până la urmă este întotdeauna la fel, și anume, cum comunici la nivel european în așa fel încât să atingi un public cât mai larg cu putință. O să încerc să fiu cât mai diplomatică, cu putință, pentru că, mă rog, um, opiniile mele personale sunt personale. Dar ideea este, cel puțin așa cred eu, și uh, Tibo, șef de unitate, poate ar putea adăuga ceva. Deci eu, eu cred că trebuie să găsești noi modalități, noi canale, să vezi unde e publicul tău și apoi să faci ca comunicarea să fie cât mai productivă cu putință. Am văzut că câteodată sentimentele sunt mai la preț decât faptele. Și cred că asta este o provocare care trebuie să acorde foarte multă atenție comunicarea în politică. În ceea ce privește ce o să facă domnul Trump, uh, habar n-avem, nici noi, nici alții de altfel și asta preocupă pe mulți. Eu cred că trebuie să rămânem pozitivi și să găsim căi noi. Eu v-am oferit uh, posibilitatea de a face campanie pentru a obține fonduri mai multe, dar n-ați folosit, nu v-ați folosit de ea. Da, vorbim totuși aici despre bani publici, așa că cu foarte mare grijă trebuie să pășim pe această cale. Văd că mai sunt trei întrebări din public, ba chiar patru. Haideți să încercăm să fim cât mai succinți. Deci patru întrebări. Domnul din sală. Vă mulțumesc, Cesar Beltran. Lucrez pentru graphic design Uh, o companie axată foarte mult pe conținut digital. V-aș întreba în privința aplicațiilor mobile, pentru că v-ați tot extins în, această, în acest domeniu și în privința realității virtuale. Pentru că aceste două domenii, instrumente, pot fi combinate în așa fel încât aplicațiile să-i poată uh, ajuta pe oameni să Uh, țină pasul mai bine. Vorbeați despre Pokémon Go, vorbeați despre alte aplicații deja existente care funcționează foarte bine. Ce părere aveți? Parlamentul European uh, deja își bagă nasul în aceste noi aplicații. Avem uh, videoul 360 în care invităm la un tur virtual al Parlamentului European iar în ceea ce privește aplicațiile, s-a dezvoltat o aplicație Tab pentru alegerile din 2014. Uh, ideea era de a uh, simplifica uh, modalitatea de prezentare a activităților UE și a modalității de funcționare a UE. E foarte greu să simplifici uh, rapoarte extrem de tehnice și să le transformi în uh, material foarte ușor digerabil, atât scris cât și video. Uh, precum spunea și Cristina, suntem la început de drum, începem și noi să ne băgăm nasul în aceste noi aplicații dar uh, dacă vom avea bugetul, uh, atunci uh, evident și noi ne vom folosi de acestea. Ne-am dorit și noi să dezvoltăm astfel de aplicații și am putea o face. Avem Ideea nu este de a dezvolta totul în intern, de a, vrem și să facem outsourcing în această privință, pentru că sunt oameni de la alte uh, firme care se potrivesc, se pricep foarte, foarte bine. Deci rămânem în uh, contact. Avem o aplicație pentru vizitatorii Parlamentului, pentru a ști cum să se orienteze între clădiri. E vorba de o aplicație care folosește foarte mult celor care vin să viziteze Parlamentul European. Mulțumesc. Mai era o întrebare tot din sală? Jose Hea? din Spania de la o platformă care se ocupă de chestiuni europene în Spania. Am o experiență de 12 ani în producția video și vorbim aici despre chestiuni tehnice, dar cred că narațiunea însăși uh, e oarecum problematică. Mi-aduc aminte de meciul dintre Mohamed Ali în 81, în care celălalt boxer spunea că nici nu știa de unde îi veneau pumnii care îi făceau nasul praf. Cam așa se întâmplă și aici. Creăm tehnologii, creăm uh, noi modalități de a intra în contact cu oamenii, însă la platforma noastră, spre exemplu, am văzut că sunt mulți europeni activi, dar oarecum cu jumătate de, no- de normă, aș spune îmi uh, spunea un uh, scenarist uh, regeblu, celebru că dacă n-ai conflict, nici poveste nu e. Și câteodată așa ni se pare că multe dintre aceste conținuturi sunt absolut găunoase. Trebuie ca politicile să uh, fie sprijinite de uh, rețelele sociale. Uh, aceste uh, filmulețe pe care ni le-ați uh, prezentat sunt foarte bune, dar poate ar trebui să fie făcute mai lungi, să spună o poveste mai serioasă. Cred că suntem în toiul unui meci și cred că ar trebui să explicăm mai bine ce se întâmplă pe ring. rețelele sociale trebuie să fie un vehicul pentru a aduce aceste informații către public. Sunteți o instituție, deci evident nu puteți să implicați pe cetățeni așa cum pot uh, face uh, celelalte platforme nealiniate instituțional, noi, spre exemplu. Uh, thank, you very, thank you very much. Uh, let me just... Mulțumesc pot să vă spun că tocmai în această direcție lucrăm uh, în privința narării. Am identificat uh, subiectele cheie la nivelul Parlamentului European, încercăm să brodăm uh, niște povești pe marginea acestor teme cheie și apoi da, suntem uh, conștienți de faptul că conflictul uh, face să se vândă, dar uh, sporește vânzările, dar totuși noi suntem o instituție serioasă. Acordul de la Paris, spre exemplu, iată cum poate un acord să vândă și să atragă atenția în rețelele sociale în egală măsură. Încă o întrebare din stânga sării. A... Domnul Mândruță din România. Mai devreme ați spus că nu îi blocați troli. Nu încercați un, nu știu, să schimb, să, să comunicați cu ei decât dacă sunt într-adevăr rasiști sau violenți. Dar dați-mi voie să vă spun că uh, din punctul meu de vedere, atitudinea dumneavoastră este, este greșită, pentru că ne confruntăm cu un război aici și e nevoie de o acțiune uh, militară pentru a contracara genul acesta de acțiuni. Să vă dau un exemplu. Ultima um, postare pe care ați spus-o era despre încălzirea globală. Uh, ați primit uh, un, uh, un comentariu din partea unui tro- troll din România. L-am cercetat pe acest troll și mi-am dat seama că el este, bineînțeles, uh, nu este de acord cu niciun fel de încălzire globală sau dovadă științifică și că a demarat o, alături de alții, o campanie uh, Uh, de contracarare a ideilor cu privire la protecția mediului înconjurător. Deci, uh, oamenii aceștia au uh, s-au transformat în niște so- soldați care atacă pur și simplu temele acestea importante la nivel european. Și tocmai de aceea vă întreb dacă sunteți siguri că faceți suficient. Mulțumesc, întotdeauna încercăm să facem mai mult. Și tocmai de aceea suntem uh, veșnic informați, încercăm să găsim, uh, să ne familiarizăm cu cele mai recente tendințe, încercăm să găsim platforme noi, dar uh, cel mai adesea luptăm sau contracarăm pe baza informațiilor. Asta face Parlamentul European, asta face directoratul nostru. Aveți dreptate, există oameni care proferează minciuni, dar fiecare are dreptul să-și exprime exprime opinia. Noi suntem cei care vin cu informații și dacă vreți să vorbiți despre război, da, vrem sau ne angajăm într-un război al informațiilor corecte și reale. Asta facem în fiecare zi. zi. Mai este o întrebare. Marco Ricorda de la Centrul Comun de Cercetare de la Comisia Europeană. Întotdeauna noi, europenii, ne considerăm pe locul secund după americani în ceea ce privește comunicarea digitală. Din, însă eu consider că din punct de vedere instituțional suntem în spatele și a Asiei de Sud-Est și a, a Orientului a, uh, Mijlociu. Și asta din pricina lipsei de investiții. De ce nu se investește mai mult în astfel de evenimente ca și cel pe care l-am organizat astăzi? Dacă transformația aceste sau dacă vă folosiți de genul acesta de evenimente, ați putea obține mult mai, mult mai mult. De ce există însă această reticență în ceea ce privește executarea unor investiții de genul acesta? Nu știu dacă există reticență. Bineînțeles, ne-am dori să existe bugete mai mari alocate nouă, dar noi nu putem decât să lucrăm cu bugetul care ne este acordat de către Consiliu, de către guvernele naționale, de către membrii Parlamentului European. Vedeți că nouă nu ne e teamă de rețelele de socializare, nu ne temem să arătăm ce se, se întâmplă în spatele cortinei. Putem discuta, bineînțeles, pe tema aceasta. Vă mulțumesc pentru întrebare. Putem să o discutăm în continuare la, uh, în uh, momentele următoare. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru aceste prezentări. Dați-mi voie să vă amintesc de atelierele pe care le-am organizat. Pentru cei dintre dumneavoastră care vreți să faceți turul Instagram al Parlamentului, uh, dați-mi voie să vă spun că vă rog să veniți aici în față, în mijlocul sal, uh, sălii. Cei dintre dumneavoastră care vreți să vizitați facilitățile audiovizuale, mergeți acolo în stânga mea. Nu uitați să, a, să semnați lista de prezență neapărat. Cei dintre dumneavoastră care vreți să vizitați Parlamentul de la Strasburg prin intermediul realității uh, virtuale, sunteți invitați în dreapta mea. Sper din tot sufletul că v-ați simți bine în uh, această primă parte a evenimentului meu. Vedeți și revistele El în care puteți citi uh, cele despre care vorbea Tania, vă mulțumesc mult, ne vedem mâine, dar nu înainte de a vă spune că mâine trebuie să ne întâlnim la 8 și jumătate la InfoPoint. 8 și jumătate mâine dimineață. În dosarele dumneavoastră aveți și harta sediului Parlamentului. Mulțumesc mult!